Hello, hello. Okay, okay, now it's okay. Good. Um, um, good afternoon. After our uh, small break. Bună ziua tuturor. După pauză. Bun venit doamnei Biancovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Vom continua dialogul structurat, inclusiv în ceea ce privește noul program legislativ CFM. Întâi, doamnă comisar, avem de discutat trei subiecte cruciale pentru Comisia ITRE. Programul pentru piața unică, competitivitate a întreprinderilor, inclusiv uh, IMM-urile și statisticile europene. E important pentru că ne simțim responsabili și la nivelul propunerilor legislative ale Parlamentului European și vom avea probabil competențe exclusive pe acest uh, subiect și este responsabilitatea noastră. Următorul subiect, fondul de apărare, este și el apăra, uh, responsabilitatea noastră, precum și o responsabilitate pentru alte comisii și programul spațial. Unul nou și vă felicit pentru acest program. Deci trei subiecte. va fi vorba nu numai de finanțarea pentru următorii șapte ani, ci și de cum vede, am vrea să știm și cum vedeți perspectivele pentru IMM-uri și industrie și pentru programul uh, spațial în întreaga Uniune Europeană pentru următoarea decadă. Doamnă comisar. Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. Interpreții din anumite cabine au fost rechiziționați și sunt forțați să lucreze. Vă informăm că ne vom opri la ora 18.30, fix, prevăzută în program. Vă mulțumim pentru atenție. Uh, Doamna comisar, mulțumesc. Am să mă concentrez asupra uh, Uh, unor elemente generale și apoi uh, voi intra în detaliu. După cum știți, bugetele întregi, bugetele sunt uh, complicate, acest buget specific um, este cu atât mai dificil. Știți că ne confruntăm cu, ne vom confrunta cu pierdere la venituri, pentru că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană Apoi uh, au crescut, uh, au apărut noi priorități uh, care trebuie finanțate, migrația, securitatea, bineînțeles, apărarea. La Comisia Europeană am încercat din greu să ne concentrăm asupra valorii adăugate europene și nu să concurăm cu bugetele naționale. Astfel, ne-am, așa ne-am gândit și la cele trei părți asupra cărora mă voi concentra apărare, spațiu și programul pentru piața unică. La apărare nu începem de la zero. După cum știți, în ultimii ani am făcut mari progrese în cooperarea pentru apărare, mai ales în domeniul industriei. Eu, tocmai de aceea sunt eu prezent aici. Am început prin a aloca pentru prima dată în istorie și trebuie menționat 19 90 de milioane de euro pentru cercetare pe o perioadă de 3 ani. Acest lucru a fost posibil și datorită cooperării dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Am continuat anul trecut în iunie cu propunerea noastră pentru programul EIDP cu 500 de milioane pentru uh, ultimii doi ani din această perspectivă, 2019 uh, și 2020 am ajuns la un acord uh, politic aici. Din câte am înțeles, astăzi ați votat acest uh, dosar. Putem începe deci cu implementarea. Sunt foarte recunoscătoare pentru sprijinul din partea acestei uh, comisii și mulțumesc în special raportorilor și raport, raportorului și raportorilor din umbră pentru că cu toții ne-au ajutat foarte mult în trialogul cu Consiliul Următorul buget. Uh, încercăm să uh, ducem la un nivel mai înalt, uh, inclusiv de ambiție, aceste programe. Săptămâna trecută am prezentat un fond de, de, de apărare de 13 miliarde EDF, deci este foarte ridicat, mult mai ridicat decât programele pilot actuale în CFM-ul actual. Bineînțeles, ne bazăm pe ceea ce s-a adoptat de curând. Avem uh, oare, oarecare uh, rezultate și experiență și pe acestea ne vom baza. Important este că propunem o nouă rubrică la următorul buget, și anume securitate și apărare, și avem 6,5 miliarde de euro pentru mobilitate militară, și sper că uh, mijloacele vor fi suficiente pentru a sprijini ambițiile politice în apărare. Banii noi ne vor face să fim investitori în apărare în Europa și, bineînțeles, vom sprijini cooperarea pentru apărare. Știu că probabil ați auzit-o deja din partea mea, dar vom sprijini întregul ciclu de viață uh, în sector de la cercetare până la capacități. Prima parte din uh, Fondul European de Apărare este o perioadă de cercetare, 4,41 de miliarde de euro și este important să menționăm acest lucru. În această parte a programului, programele vor fi finanțate complet și în mod direct de, de, de către Uniunea Europeană. Obiectivul este să Um, umplem lacunele tehnologice. Și al doilea bloc este capacitatea de, capacitățile de apărare, 8,9 miliarde de euro. Aici vom cofinanța 20% din costul total al dezvoltării prototipurilor, iar statele membre vor trebui să-și asume 80%, deci 20% din bugetul UE, 80% din statele membre. Celelalte elemente cheie ale fondurilor sunt următoarele. 5% din buget vor fi pentru tehnologiile așa numite disruptive. Um, vom avea trei companii din cel puțin trei state membre și vom cofinanța numai uh, dezvoltarea acelor prototipuri uh, da, în, ca, uh, în cazurile în care uh, statul me statele membre uh, își asumă angajamentul de a achiziționa produsele. Vom oferi în continuare și granturi, dar uh, vom folosi și achizițiile precomerciale pentru a reflecta ce se întâmplă la nivel național. La fel cu mm, EIDP vom Um, vom sprijini și um, întreprinderile intermediare, bineînțeles și apelul și aspectul transfrontalier este esențial, vom uh, prevedea criterii în acest sens. Obiectivul este clar, vrem să deschidem lanțuri de valoare europene. Fondul nu este numai pentru marile state membre și numai pentru marile companii. Este un fond pentru toată lumea, pentru toate statele membre și pentru uh, companii mici și mijlocii. Avem câteva proiecte PESCO și vom avea um, finanțare crescută în acest sens. La ultimul uh, subiect, um, criteriile de eligibilitate, cu alte cuvinte, cine poate avea acces la aceste fonduri, tocmai um, reparcurgem um, acordul la care am ajuns cu EDI, de IDP, cred că poate fi implicată aici cooperarea NATO, dar în același timp interesul de securitate al Uniunii este uh, protejat. Mă bazez pe această comisie să sprijine nivelul de ambiție și sunt uh, deschisă și gata să încep să uh, lucrez uh, cu noua echipă de negociator. Vă stau la dispoziție pentru asta. La al doilea punct, domeniul foarte important al spațiului. Noi la Comisia, acum două săptămâni, am pre prezentat uh, programul spațial uh, european de 16 milioane de euro. Acum un an și jumătate am prezentat o strategie spațială și cu acest program punem în aplicare sau în termeni foarte concreți uh, ceea ce am exprimat în strategie, astfel încât Europa să poată rămâne lider global. 16 miliarde este o sumă mare, am luptat pentru ea, n-a fost ușor, nu integrează fondurile din cercetarea spațială, dar este o creștere semnificativă față de bugetul actual. Cred că este o mare realizare. Avem motive să fim uh, mândri de ceea ce am obținut până acum. Sunt realizări clare ale UE, nu ale statelor membre individuale. Copernicus, Galileo sunt infrastructuri uh, de cea mai înaltă calitate și uh, Copernicus, de asemenea, și uh, sunt programe care respectă bugetul și calendarul. Pentru următorii ani, propunerea mea este clară, continuitate, evoluție și adaptare. Continuitatea. Întâi să menținem și să actualizăm infrastructurile existente. Galileo, Egnos și Copernicus. Uh, continuitatea este esențială în spațiu. Trebuie să ne asigurăm că uh, menținem și actualizăm infrastructura. Pentru Galileo și EGNOS propunem uh, investiții de 9,7 miliarde de euro pentru a menține și uh, finaliza infrastructura și a pregăti a doua generație a sistemului. Obiectivul nostru este să creăm un avantaj competitiv uh, pentru Europa, pentru, de exemplu, autovehiculele autonome, gestionarea tra traficului, Um, elemente autonome pentru securitate și apărare. Pentru Copernicus 5,8 miliarde de euro este cel mai avansat sistem de observație al Pământului din lume. Vrem să folosim capacități autonome și în viitor ce prevedem pentru Copernicus securitatea Europei și leadership-ul Europei în combaterea schimbărilor climatice. Pentru asta vom lansa noi uh, misiuni și vom îmbunătăți uh, securitatea Copernicus. Ce aș vrea să subliniez, datele Copernicus vor rămâne gratuite și accesibile tuturor. E important de știut acest lucru. Toate companiile trebuie să știe că le oferim gratuit uh, și liber acces la datele Copernicus. A doua prioritate este adaptarea la noile realități. Din acest punct de vedere, spațiul este și trebuie să fie promovat ca un facilitator al securității, dorim să lansăm doi noi inițiative cu bugetul de 500 de milioane de euro, GovCertCom și Space Situational Awareness. În plus, nu există o politică spațială europeană, repet asta, dacă nu avem acces autonom la spațiu. Deci noi propunem agregarea cererii europene pentru lansatoare, astfel încât să promovăm uh, securitatea pe termen lung viitoar, viitoarelor um, lansatoare europene, cum Ion 6 și Vega C. Iar uh, prin eu, eu, Orizont Europa sperăm să putem să lansăm o nouă inițiativă pentru așa numitele disruptive technologies. Apoi încercăm să sprijinim și startup-urile ce au de-a face cu spațiul. De asemenea, în, privind programul spațial consolidat, vrem să facem o ajustare a guvernanței între comisie și agenții. Agenția de la Praga va fi renumită uh, Agenția UE pentru programul spațial. Mesajul pe care doresc să vi-l transmit este că nu schimbăm echilibrul competențelor, nu luăm niciunei instituții vreo competență. Agenția Spațială Europeană va fi partenerul principal în implementarea programului nostru spațial. Agenția de la Praga va continua să facă ce face acum, însă, bineînțeles, va avea un rol consolidat, mai ales în ceea ce privește chestiunile de securitate. Deci ce v-am prezentat este o evoluție și în niciun caz o revoluție. Sper că mă pot baza pe sprijinul dumneavoastră pentru, programele pentru programul spațial european, pentru că este unul ambițios atât din, din punct de vedere al bugetului și nu numai. Și un ultim uh, punct. Îmi cer scuze um, că intervine atât de mult timp, dar uh, avem trei puncte, trebuie menționate toate. Este a 25 aniversare a pieței unice și ce am învățat este că piața unică necesită reglementări moderne europene. Bună implementare, bună implementare este esențială, dar am înțeles de-a lungul anilor Uh, și care este valoarea unor instrumente mai soft, uh, bune practici, standarde, informare, um, consiliere practică privind inovația. Acum doi ani am propus un nou program privind piața unică, un nou format care aduce la oaltă o serie întreagă de activități într-un mod care sperăm noi va fi mai eficient cu un buget de 4 miliarde de euro. Elementul esențial va fi, evident, sprijinul pentru IMM-uri și startup-uri, bazându-ne și pe programul uh, COSME. De asemenea, avem rețeaua Enterprise Europe cu un număr uh, din ce în ce mai crescut de servicii. De asemenea, vom oferi finanțare pentru a sprijini implementarea și punerea în aplicare a regulilor pieței unice, Uh, acțiuni pentru supravegherea pieței, mai ales la vehicule motorizate, de asemenea oferirea mai multor informații um, și protecția consumatorului, inclusiv siguranța produselor și vom oferi um, um, vom oferi de asemenea finanțare și pentru activități mai puțin uh, vizibile, uh, dar foarte importante, standardizarea, protecția consumatorului și așa mai departe. Toate aceste activități vor fi sub cadrul unui program unic privind piața unică de 4 miliarde de euro. Atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. You very much, uh, Madam Commissioner. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Și acum aș dori să deschid dezbaterea. Domnul Nodebski este raportorul nostru pentru programul de apărare. Vă rog, dacă doriți să luați cuvântul. Pani Comisar, cieșă și că vom mogli współpracować w tej Mulțumesc și bun venit și mulțumim doamne comisar. Mă bucur că vom colabora. În primul rând, câteva elemente pozitive referitoare la textul Comisiei. Vedem foarte clar că Comisia Europeană a luat în considerare ceea ce a propus Parlamentul în trecut. Rezultatele uh, trialogurilor au fost luate în considerare, mă refer aici la programul de dezvoltare industrială. E vorba despre Uh, trei state membre, participarea întreprinderilor cu capitalizare medie, posibilitatea de a oferi finanțare unor uh, întreprinderi non-europene care și-au sediul uh, în statele membre, încurajarea colaborării transfrontaliere și revoluții tehnologice, ne uitând nici problemele etice legate de uh, utilizarea anumitor tipuri de arme. Și acum am să trec la punctele negative. În primul rând, graba cu care s-a, se, se organizează mm, acest proces. Pentru că noi lucrăm deja la regulile pentru noile fonduri fără să fi tras învățămintele necesare din uh, fondurile trecute. EIDP a avut ca obiectiv să testeze, în primul rând, noile soluții tehnologice. Și eu cred că nu s-a făcut acest lucru suficient. Cred că acest proces nu a fost încheiat. În al doilea rând, Problema cofinanțării. 60%, asta propune Comisia Europeană și nu este suficient, pentru că e vorba de proiecte mari. Așadar, cota de cofinanțare nu cred că va încuraja suficient anumite întreprinderi să uh, apeleze la uh, aceste fonduri. În al treilea rând, guvernanța acestor proiecte. Și mă refer aici și la participarea statelor membre. De ce principiul dublei comitologii de ce se aplică doar anumitor proiecte și nu tuturor? De ce nu se aplică proiectelor de cercetare, de exemplu? Deci de ce, de ce ne grăbim așa? Ar trebui, în primul rând, să ne gândim la rezultatele IDP și apoi, în conformitate cu rezultatele testelor, să ne concentrăm asupra EDF. O altă întrebare. Care au fost motivele Comisiei Europene atunci când s-a gândit la modul în care se va organiza colaborarea cu statele uh, EFTA. Ar trebui, cred, să primim mai multe informații cu privire la modurile în care funcționează aceste programe, care sunt colaborările, care sunt efectele de sinergie la care ne așteptăm. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Dumneavoastră sunteți uh, raportorul nostru în comisia noastră și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Groset pentru grupul PP. Excusez-moi, Îmi cer scuze? Nu. Auzisem că mi-ați dat cuvântul, de aceea n-am intervenit. Doamna comisar, în primul rând vă mulțumim pentru că ați venit să ne vedeți. E foarte important să putem vorbi despre subiecte totuși importante și o să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul pe care ni-l acordați din partea comisiei în toate activitățile pe care le-am desfășurat în termene extrem de scurte și asta ne-a ajutat să ajungem la un acord în trialog pe Fondul European pentru Apărare. A fost un ajutor extrem de util și vă mulțumim. Avem 13 miliarde la apărare pentru a stimula abordarea comunitară față de industria apărării. Asta răspunde preocupărilor legate de securitate ale cetățenilor noștri, dar și nevoii de eficiență bugetară și de mai bună coordonare între statele membre. Știm că pe acest subiect există tendința statelor membre să acționeze la nivel interguvernamental. E un aspect esențial, prin urmare, cum doriți să garantați o abordare comunitară pentru, guver- pentru gestionarea acestui fond. Până la urmă, guvernanța este un aspect foarte important și cum vreți să stimulați statele membre să se implice, să uh, realizeze ceea ce finanțăm prin FOD. În ceea ce privește spațiul, regulamentul este unul pozitiv, UE trebuie să fie o adevărată putere spațială, e adevărat, însă există și niște elemente dezamăgitoare în ceea ce privește sprijinul pentru proiectul GOTFASCOM, care permite dezvoltarea de comunicări securizate pentru guvernele europene, dar mi se pare că este subfinanțat. 250 de milioane de euro pe acest subiect în ziua de azi e puțin, e dezamăgitor. Cred că până la urmă ideea este să ne stabilim ambiții pentru propriul program, nu să stimulăm uh, achiziționarea de tehnologii americane. Și apoi accesul la spațiu, și cu asta închei, este esențial să putem uh, agrega solicitările instituționale la nivelul Comisiei pentru a susține spațiul european și asta ne va ajuta și economic și la nivelul locurilor de muncă și abordărilor strategice. Deci o să avem o susținere clară a Comisiei pentru agregarea solicitării instituționale și sprijin pentru infrastructurile spațiale. Mulțumesc. Thank you very much, madam. And Mr. Ricœur, is uh, our shadow reporter. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Continuăm acum cu reprezentantul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisare, pentru prezența și pentru prezentare. În ceea ce privește Fondul European pentru Apărare, nu o să intru în uh, detaliile pe care le-am avut în, discutat în trialog, pentru că am ajuns la un acord, deci n-are rost să mai revenim. În ceea ce privește noua propunere pentru fondul de apărare și noua propunere care prelungește prima acțiune, am trei întrebări. A fost creată o agenție executivă care să gestioneze acest fond. Va schimba asta rolul Agenției Interguvernamentale Europene pentru Apărare, care este legătura dintre ele și care va fi locul ICAR în acest dispozitiv. O a doua întrebare. S-a spus de către colegii mei și asta cred că justific, se justifică prin urgența problemei că există o conexiune între măsura anterioară pe care tocmai am votat-o și crearea unui fond final. Lucrurile volează repede și practic problema este de evaluare și anume să evaluăm efectele pe acest prim plan de 2 ani. În aceste condiții, credeți că o revizuire la jumătatea mandatului poate fi avută în vedere? Este posibil o, așa ceva? Pentru a corecta traiectoria dacă se impune. Și care credeți că este legătura nu la nivel reglementar sau bugetar, dar care credeți că este legătura între cei 6,5 miliarde de euro pentru mobilitatea militar anexați la Facilitatea pentru Conectarea Europei și Fondul European de Apărare, pentru că există totuși o unitate tematică Este un subiect foarte important. Și tot în domeniul spațial, aș vrea să vă felicit pentru poziția Comisiei cu privire la Galileo, Copernicus. Am văzut că statele membre n-au putut desfășura singure un subiect pe acest subiect, Accesul la spațiu este un subiect care ține de suveranitatea statelor membre, foarte important. Vedem că lucrurile evoluează considerabil și că faptul că intră sectorul privat în masă, și asta nu doar în SUA, ci și în China, cu privire la programele de lansare, am vrea deci să știm dacă agregarea programelor de lansare din Europa ar putea să fie un element important al politicii inițiate de Comisie. Mulțumesc! Thank you very much, colleague. I, I feel very sorry. Uh... Mulțumesc. Îmi pare foarte rău că colegul nostru Eduard Martin, care este de asemenea raportor din umbră, vă rog să luați cuvântul. Domnule Buzec, domnule președinte, eu n-am probleme de ego, deci nu trebuie să vă scuzați, vreau doar să nu mă uitați, pentru că raportor în umbră înseamnă un raportor care e oarecum ascuns și totuși aici sunt sub reflectoare, deci s-a rezolvat problema. Mulțumesc. Pentru început, vreau să subliniez încă o dată sprijinul meu și solidaritatea față de mișcarea interpreților și cu mare fermitate vreau să acuz regulile nedemocratice și ilegale folosite de Parlamentul European în ceea ce privește rechiziționarea. Deci vreau să denunț această mișcare. Acum, în ceea ce privește bugetul. Uh, prin urmare, credem că trebuie să uh, înțelegem posibilitatea unor abordări diferite. Și vreau să repet, doamna Biencovska a spus asta și mulțumesc, vreau să repet deci poziția mea pe regulile de eligibilitate. Există țări unde uh, există tradițional parteneriate cu țări neeuropene, dar eu insist că trebuie să fim foarte preventivi, trebuie să izolăm ermetic, practic, filialele implantate pe teritoriul european. Aceste fonduri europene nu trebuie să alimenteze sau să ajute la evoluția tehnologică a altora care concurează cu noi în ceea ce privește exportul a ceea ce vom produce. Care, cum stau lucrurile? N-ai cum să ai o politică de genul acesta fără să te gândești și la export. Prin urmare, poate că se justifică, și ăsta este un mesaj pe care vreau să-l transmit domnului raportor și colegilor raportori din umbră, să vedem dacă nu ar ține de competența noastră să întocmim o listă cu țările cu care putem comercializa și altele cu care în niciun caz nu trebuie să o facem. Trebuie să existe justificări, să fim foarte atenți la nivel etic. Uh, roboții ucigași nu sunt o armă ca orice armă, deci trebuie să fim foarte atenți. Nu e un lucru care să acceptăm să fie finanțat cu aceste fonduri. Și apoi, Dacă ajungem la sistemul acesta, vom avea o guvernanță europeană pe baza fondurilor europene, vom avea în sfârșit o apărare europeană comună și poate n-ar fi rău ca acest fond să poată servi la înarmarea țărilor europene. Și atunci partenerii europeni nu vor mai trebui să meargă să se alimenteze în exterior. Dacă avem 13 miliarde de euro, trebuie să fim totuși import- atenți la cum îi cheltuim. Sunt bani publici europeni. Trebuie să ne asigurăm că, în primul rând, stimulăm inovarea și producția care să rămână pe piața internă pentru armamente și apoi Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, acestea alimentează cele 27 de state europene. Și apoi, doamnă Biencovska, știu că ați venit cu niște propuneri interesante și observația mea nu ține neapărat de portofoliul dumneavoastră, cu toate acestea. Îndrăznesc să spun că piața internă este, are de suferit, este penalizată de regulile noastre. Să interzici companiilor europene să devină giganți la nivelul comercial uh, pe întreg globul ar însemna să ne punem, înseamnă să ne punem singuri bețe în roate. Pentru asta ne fragilizează industria și în anumite sectoare strategice pot ar trebui să ne revizuim regulile și să permitem industriei europene să se înarmeze pentru a putea face față, cum ar fi sectorului feroviar uh, din China sau mastodonților americani. Mulțumesc! And, uh... Mulțumesc! Următorul raportor din umbră pentru programul de apărare, doamna Le Chevalier, în numele ENF și apoi vom trece la un alt program. Deocamdată începem cu apărarea. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, nous... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, ne dorim și noi interoperabilitatea armatelor europene, limitarea dependenței de tehnologiile americane și stimularea dezvoltării Europei, care este în întârziere în domeniul strategic. Însă vorbim despre o cooperare între națiuni libere, nu vorbim de un obiectiv strict de a ajunge la armata europeană. Industriile trebuie să colaboreze, dar există un obiectiv politic al Comisiei în spatele acestuia și anume de a le face interdependente. Rata de finanțare majorată pentru programele legate de structuri și, pro- și um, informațiile date de domnul Juncker menționează suveranitatea ca o perspectivă la care vom renunța. Și asta ne arată obiectivul dumneavoastră. În contextul unei uniuni a unor națiuni libere și suverane, o politică industrială pentru industria de apărare europeană European ar fi fost instrumentul care să ne permită evoluția și cooperarea militară liberă. Între mâinile dumneavoastră devine o nouă tentativă de amplificare a puterii Comisiei, care crește bugetul UE și creează interdependența forțelor noastre, dăunând astfel suveranității naționale. Ambiția dumneavoastră europeană nu are efectele scontate, pentru că finanțările pot merge către companii extraeuropene care se află în Uniune și proiectele dumneavoastră stimulează dependența tehnologică. În ceea ce privește programul spațial, am ascultat uh, prezentarea obiectivelor și mă bucur să văd că uh, vă gândiți la situația industriei aceasta în Europa care are de suferit. Însă îmi pare rău să văd că nu, vede, nu ați prezentat soluții de bază pentru a asigura durabilitatea acestui sector. Concurența cu care ne confruntăm este neloială și foarte intensă și uh, tot ce propuneți este să se mai creeze o agenție care să complice și mai mult lucrurile și asta duce și la creșterea bugetului. Reprezentanții industriei, cum ar fi Arian și alte grupuri, cer protecție și solidaritate din partea statelor membre, începând cu cele două propuneri care includ obligația de a avea lansatori europeni și obligația utilizării serviciilor Galileo pentru toate serviciile electronice vândute pe teritoriul european și care folosesc geolocalizarea. Mulțumesc foarte mult, doamnă. V-ați referit la programul spațial și acum să ascultăm și pe următorii colegi, domnul Toșanovski în numele ECR pentru programul spațial. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za eh, představený eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei comisar, pentru că ne-a prezentat cadrul financiar pentru aceste programe și ideile Comisiei de Finanțare ale programului spațial, care este unul dintre programele care uh, acoperă toate statele membre. E un program de care nu poate să se ocupe niciun stat membru individual. Toată lumea trebuie să colaboreze. Când am analizat bugetul, m-am bucurat să văd că Galileo, Copernicus se bucură de creșteri de fonduri. Și asta arată importanța programului spațial, care program poate să genereze um, o creștere a activităților economice în Europa. Am uh, căutat o descriere mai detaliată și n-am reușit să o găsesc, așadar vă întreb, dată fiind importanța crescândă a agenției GSA și intenția dumneavoastră de a renumi, redenumi, care este o idee bună. Această agenție este subfinanțată și uh, primește tot mai multe sarcini, tot mai multe solicitări ceea ce înseamnă că are nevoie de tot mai multe resurse umane. Așadar, prevedeți o creștere a finanțării și a personalului acestei agenții? Pentru că, dacă nu, această agenție va deveni un obstacol în calea creșterii viitoare. Mulțumesc! În ceea ce privește punctul al treilea pe care l-a menționat doamna comisar, uh, E bine, acesta era noul program pentru piața unică, mai ales pentru IMM-uri și avem în sală raportorii din umbră. Raportorul în numele grupului PP, domnul Paul Rubic, se ocupă de acest program. Mulțumesc! Cred că pentru noi toți este important să vedem că IMM-urile sunt susținute în mod corespunzător, pentru că acestea reprezintă puterea Europei. Um, știm uh, cu toții că are loc un uh, proces de uh, creștere a întreprinderilor și um, că în cazul uh, în întregul lanț valoric uh, trebuie să fie susținute IMM-urile um, pentru că avem competențe foarte bune în Europa și acestea trebuie să fie susținute pe teritoriul nostru. Și de aceea programul uh, COSME mi se pare că are provocarea uh, de a arăta că există foarte multe întreprinderi cu idei bune care vor să inoveze, care sunt active nu doar la nivel european, ci și la nivel global și noi trebuie să le susținem în acest sens, astfel încât să le ajutăm să creeze locuri de muncă în Europa, tocmai în țările unde șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat. Uh, și aici, uh, programul pentru uh, IMM-uri poate să joace un rol foarte important. Și dacă ne gândim la fondul de apărare și la fondul spațial, e bine, tocmai uh, IMM-urile sunt cele care um, vor inova inclusiv în aceste domenii. Um, au fost uh, susținute uh, prin proiecte de startup diverse inițiative de inovare și ar fi foarte bine să continuăm această, um, această susținere pentru că Europa um, joacă un rol de lider în multe domenii și dacă dorim să păstrăm acest rol de lider, atunci um, și capacitățile uh, trebuie să fie consolidate în acest sens. Și tocmai în noile state membre văd uh, un potențial foarte mare, o, o șansă ca prin formarea tehnologică excelentă să Există competențe foarte bune pe care să le valorificăm. Am văzut, de exemplu, că președintele Trump uh, planifică o nouă armată uh, undeva în spațiu. Bun, sunt chestiuni despre care va trebui să discutăm, să vedem cum uh, se pot gestiona problemele la nivelul sateliților, um, cum pot fi bine um, um, controlați de pe pământ uh, sateliții și alte astfel de probleme. Bun. Nu doar pentru anul 2019, uh, dar mai ales în CFM, programul um, acesta trebuie să, fie, să se bucure de susținere și aici fac apel la președintele Buzek pentru că e vorba de domenii de politică ce intră în competența ITRE și deci trebuie să fim uh, implicați în în proiectarea acestor uh, inițiative și să le susținem. Mulțumesc! Și acum o să-i dau cuvântul doamnei Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi. Eu nu vreau să fac nici fel de observații, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru prezentarea diverselor uh, programe, care sunt o bază foarte bună um, pentru discuțiile noastre. Am două întrebări și vreau să mă concentrez asupra programului spațial, și anume structura de guvernanță. Uh, ați uh, spus mai devreme că există o multitudine de organizații și instituții care gestionează diversele programe spațiale. E o, um, așa, un fel de, uh, de bandadă, dacă <laughs> pot să spun așa. Uh, ESA, EMSA, Frontex. Uh, de aceea mi se pare foarte bună propunerea dumneavoastră de a structura puțin lucrurile și de a crea o structură de guvernanță care să poată fi uh, um, să fie mai clară. Și vreau să vă întreb cum anume ar trebui să arate acest lucru concret în planificare. Va exista o nouă agenție pentru programe spațiale? Um, sau ce fel, ce fel de agenție va fi, vor fi um, luate competențele Uh, de la alte agenții, toate competențele în domeniul spațiului sau um, veți încerca să puneți împreună uh, resursele de la Comisie și de la um, Agenția Spațială Europeană sau, la, sau de la uh, GSA? Um, aș dori să știu cam cum vă gândiți să organizați lucrurile. Și de-a doua întrebare, și cu asta încheie, domnule președinte, tot la programul spațial, s-a vorbit despre sinergii. Uh, care să fie utilizate pentru domeniul civil și pentru domeniul apărării. Și aici vreau să întreb. Ideea mi se pare grozavă, foarte bine. Întrebarea este cum se va face acest lucru, cum se va organiza, care sunt uh, ideile și colegii au vorbit și despre finanțare și cred că ar trebui să punem uh, mult mai multe fonduri la dispoziție pentru programul spațial în cadrul uh, Uh, CFM-ului. Mulțumesc, spune președintele. Nu am alte cereri de intervenție în dezbatere, așadar vreau să continui uh, și să fac o completare la ceea ce a spus doamna Nibler. Din perspectiva mea, ar fi foarte important să ne promovăm strategia spațială europeană, mai ales în sânul generației tinere, uh, comparăm situația din Uniunea Europeană cu cea din alte țări, inclusiv cu cea din China, și e foarte important să ne promovăm strategia pentru că ar ajuta întreaga noastră industrie. Asta e o problemă. Și o altă problemă se referă la noul uh, program pentru IMM-uri pe piața unică. Stabilitatea stabilitatea în ultimii 10-15 ani a fost, uh, uh, a fost uh, favorizată de programul pentru IMM-uri, pentru că IMM-urile au știut foarte bine ce se întâmplă, cum stau lucrurile. Și acum vedem o nouă abordare. Deci avem milioane de IMM-uri pe piață. Ce ar, la ce ar trebui să se aștepte acestea? Cum va fi finanțat întregul program? Pentru el a fost ușor Uh, până acum uh, să se descurce? Pentru că știm că un astfel de IMM are poate 10, 15, 20 de angajați și acum trebuie să se pregătească la o nouă abordare, trebuie să își regândească uh, propunerile, cererile de finanțare și asta poate fi foarte greu. Deci, la ce ar trebui să ne așteptăm cu privire la finanțarea IMM-urilor? Pentru că e un element crucial pentru aceste milioane de IMM-uri din Europa. Nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină, deci am să vă dau cuvântul, doamna comisar, pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru toate afirmațiile care au fost în general pozitive. Înțeleg că aveți și îngrijorări și întrebări, pentru că prezentarea mea a fost destul de generală. Sigur că pentru programul spațial am mai, am mai discutat despre Uh, aceste elemente, dar sigur că o să vă răspund la toate observațiile și în, când vom discuta despre buget în mod separat, uh, sigur că sunt deschise la orice discuții cu dumneavoastră. Doi sau poate trei dintre dumneavoastră ați întrebat despre ritm. De ce ne mișcăm atât de repede? Și asta e o chestiune mai, mai generală. În uh, mandatul uh, precedent, uh, Comisia a dorit să înceapă cu bugetul din, de la 1 ianuarie, în cazul acesta, 1 ianuarie 2021, pentru toate programele noastre, pentru toate propunerile Comisiei, Pornim de la același termen și de ce ne mișcăm atât de repede. Sigur că vrem să avem o revizuire la jumătatea perioadei, este inclusă în propunere, dar cred că este mai important că dacă nu ne mișcăm atât de repede pentru apărare, de exemplu, vom pierde oportunitatea de a finanța programul de la începutul următoarei uh, perioade deci, de la 1 ianuarie 2021, știu că ne mișcăm repede și nu avem încă experiențele practice, avem experiențe din uh, discutarea și negocierea programelor. Un element foarte valoros pentru noi, dar de aceea ne mișcăm atât de repede. Cred că este mai important să avem bugetul și regulamentul să fie toate pregătite înainte de momentul în care începe următorul CFM, decât să o pierdem oportunitatea de a finanța acest program. Dar sigur că revizuirea la jumătatea perioadei este planificată și folosim datele pe care le avem până acum și în cursul mm, programelor, sigur că vom discuta programele actuale și relevanților pentru următorul CFM și în fiecare săptămână vom acumula în continuare experiențele din programul de dezvoltare industrială actual. Deci companiile în continuare ne transmit informații și acest lucru ne va ajuta. Dar, într-adevăr, este un instrument, un program nou și toate instituțiile, toate statele membre și toate companiile trebuie să se adapteze la situația actuală și noi facem tot ce putem la comisie pentru asta. În ceea ce privește cofinanțarea, domnul Krasnodevski s-a referit la rata de 60% și vreau să spun, să clarific, că va exista finanțare completă, pentru partea dinainte a prototipului, deci pentru faza de cercetare, 20% pentru prototip, 80% după, uh, în faza după dezvoltarea prototipurilor. Deci probabil că de aia s-a ajuns la 60%. Deci astea sunt cifrele din propunere, 120-80. și totuși avem resurse limitate, chiar dacă avem de șase ori mai mulți bani decât în uh, programul din CFM-ul actual. Totuși, pentru sectorul apărării nu avem o sumă foarte mare de bani, dar vrem să folosim acești bani pentru cooperare, eficiență uh, și inovație tehnologică. Uh, asupra acestor trei elemente ne ne focalizăm atenția și uh, acestea sunt uh, salutate atât de mult, de, uh, sunt așa de bine primite și de industrie și de statele membre. Deci, eu nu știu care vor fi rezultatele negocierilor, dar uh, faptul că există 13 miliarde de euro și în momentul de față chiar 900 e destul de bine. Uh, Apoi, participarea statelor membre. Bun. În primul rând, trebuie să respecte normele pieței unice și aici mă gândesc mai ales la achizițiile publice, la directiva privind achizițiile publice și sigur că statele membre trebuie să uh, respecte și cerința în materie de securitate, dar trebuie să participe și la finanțare. Uh, la fel ca orice alt stat membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește proiectele PESCO, facem eforturi și colaborăm foarte îndeaproape cu Federica Mogherini și cu doamna comisar uh, Bulț. Colaborăm foarte strâns, deci, pentru a avea o coerență a programelor, pentru că ăsta e cel mai important lucru. De aceea propunem să avem o creștere a cofinanțării cu dacă e vorba de proiecte PESCO, astfel încât să oferim stimulente suplimentare celor care propun proiecte în cadrul PESCO. A fost și o întrebare referitoare la statele membre de la doamna Grostet, dacă e vorba de o abordare comunitară și de ce există majoritate calificată. E bine, facem acest lucru pentru, pentru motivele pe care le-am menționat. Cooperare, eficiență, o mai bună utilizare a banilor publici în Europa. Dar partea decisivă este în mâinile statelor membre. Statele membre decid prioritățile. Statele membre vor decide cu privire la capabilități și la planurile de dezvoltare a capabilităților. Din nou, legându-ne de activitățile Federicei Mogherini. Statele membre vor decide uh, proiectele specifice în uh, gestionare directă de către comisie. Și o să mai răspund și la alte întrebări mai târziu. Deci, în gestiune directă din partea comisiei, dar asta înseamnă că comisia va evalua proiectele, dar întreaga întregul proces de decizional este în mâinile statelor membre. Deci capabilități, priorități sunt în mâinile statelor membre. Și în acest mod vom încerca să ne asigurăm că abordarea comunitară, să asigurăm abordarea comunitară. În ceea ce privește rolul uh, Agenției Europene a Apărării, va exista o colaborare foarte strânsă cu Agenția Europeană a Apărării, EDA, care de exemplu, va colabora cu statele membre pentru a defini priorități în materie de capabilități și în uh, aval uh, va juca rol de manager de proiecte și e vorba de bani europeni care trebuie să fie gestionați conform normelor europene Și Comisia Europeană, nu eu, ci cine va urma după mine, va fi responsabilă de gestionarea banilor. În ceea ce privește revizuirea la jumătatea termenului, am menționat-o deja, derogări. Da, o chestiune foarte importantă și în trialoguri a fost subiectul pe care l-am discutat cel mai mult. După cum probabil știți, Întotdeauna am fost de părere că e vorba de bani europeni pentru companii europene, dar sigur că nu e atât de ușor în acest sector, pentru că sunt foarte multe legături cu state terțe și uh, industria ne întreba, dar cum, cum putem să colaborăm, pentru că avem uh, relații cu țări terțe și vreau să mulțumesc și aici Parlamentul European pentru că a fost foarte, foarte dificil. Eu cred că în vreo 9 ore am discutat acest subiect. A fost cel mai dificil în trialogurile um, pentru programul de dezvoltare industrială și avem două derogări. Una pentru companiile cu sediul în Europa, dar care nu sunt sub control european efectiv și sunt companii cu sediul în Uniunea Europeană, dar controlul nu este în întregime european. Ele trebuie să îndeplinească trei um, criterii stricte, dar firești. În primul rând, securitatea provizionării, doi, protecția informațiilor securizate, cu tot ce ține de asta, și drepturile de proprietate intelectuală trebuie să rămână în Europa acestea sunt exact aceleași condiții pe care le, trebuie să le îndeplinească um, orice pe care le cere, orice guvern la nivel global atunci când intră pe piața de apărare a unui alt stat. Deci sunt chestiuni care sunt foarte bine descrise, dar uh, sunt și echilibrate. Deci permit colaborarea cu NATO, de exemplu, cu anumite țări care nu sunt uh, în Uniunea Europeană, cu SUA, cu Canada. Săptămâna trecută am participat la o întâlnire uh, cu NATO și v-am spus că sunt condiții similare celor care sunt uh, impuse companiilor europene pe alte piețe. În ceea ce privește agenția, au fost și câteva întrebări legate de aceasta. Uh, în primul rând, foarte general, și vreau să vă spun foarte clar, nu creăm agenții noi. În mod clar, nu facem acest lucru. Avem două instituții, Agenția Spațială Europeană și GSA la Praga, vor, dorim doar să eficientizăm guvernanța. Deci nu e vorba de vreo agenție nouă sau vreun transfer de competențe. După cum am spus, e vorba de o evoluție, pentru că cu toții va trebui să ne adaptăm la noua situație. Atunci când Comisia Europeană vor avea, va avea mai multe responsabilități pentru programul spațial decât până acum. Dar nimic mai mult de atât. După cum știm, GSA este într-o situație specifică și foarte dificilă în ceea ce privește costurile operaționale, salariile. E o situație dificilă acum. Nu creștem bugetul agenției, dar um, ne gândim și avem în planificare um, fonduri suplimentare pentru costurile operaționale astfel încât să fie uh, finanțată suficient. În ceea ce privește accesul la spațiu. Din nou, vreau să fiu foarte bine înțeleasă. Aceasta este poziția pe care am uh, asumat-o de la bun început uh, în mandatul meu. Am spus că avem nevoie de acces autonom la spațiul european, ceea ce înseamnă lansatoare europene. Avem un articol dedicat în propunerile noastre pentru această prioritate. Doi, în doi pași. În primul rând, agregarea cererii europene pentru lansatoare și pentru Ariane uh, 6 și pentru Vega C și da, sigur, o parte dintre bani vor fi alocați separat pentru adaptarea infrastructurii de la sol. Deci acestea, aceste elemente sunt prevăzute în propunere. Domnului Marta, acum. I agree with you. Uh, if, um... Ca de aproape fiecare dată sunt de acord cu dumneavoastră. cred că am fost foarte clară. E vorba de bani europeni pentru companii europene. Pentru a depăși decalajul acesta tehnologic. E vorba de inovații europene. Dacă punem bani europeni pentru crearea de noi tehnologii, evident că nu trebuie transferați către state terțe. Și nu trebuie să fie în concordanță cu obiectivele programului. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt investiți așa cum trebuie. Ce spun acum poate că este o observație personală, dar sigur sunt și în calitate de comisar aici. Trebuie să ne gândim Uh, și la dumneavoastră ca posibil viitor membri ai Parlamentului și să ne gândim la noile reguli ale concurenței, pentru că despre asta vorbim și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Vom face tot ce putem cu cele două derogări și trei condiții să ne păstrăm tehnologia, um, ITR și tot ce obținem cu acești bani în Europa. Însă normele de concurență trebuie să fie rediscutate în Europa, zic, pentru că nu sunt deloc în concordanță cu ce se întâmplă la nivel global. De aici tot ce pot să spun este această afirmație pe care o fac în calitate de cetățean, nu de comisar, pentru că nu ține de răspunderea mea. Apoi, Gofsat.com A fost o întrebare pe acest subiect. Aceasta este parte a programului nostru spațial în care putem prevedea o legătură mult mai strânsă cu sectorul apărării. Deci există o flexibilitate bugetară totală aici și, cum am spus, aceasta va fi o nouă abordare a programului nostru spațial, pe lângă uh, climă, Partea de securitate va fi ceva absolut nou în segmentul nostru spațial. Nu mai puțin să îmi găsesc notițele, spune doamna comisar. În ceea ce privește guvernanța, cred că am vorbit deja. Suntem în continuare în discuții foarte constructive și utile cu Agenția Europeană pentru Spațială, pentru că trebuie să se adapteze la noua situație. Noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Nu există nicio altă instituție în Europa care să aibă atâtea experiențe, atâtea cunoștințe, care să ajute la utilizarea banilor și a programelor noastre, programelor noastre pentru viitor. Deci, cum am spus, nu vorbim de o revoluție, ci de o evoluție. În ceea ce privește Cosme, poate că este o mică neînțelegere aici. Numele va fi schimbat, poate, dar va fi același program uh, ca ce avem acum, Cosme, cu un miliard de euro. Avem 4 miliarde în programul pentru piața unică și 1 miliard va fi exact pentru același program. Am luptat pentru asta. Nu spun neapărat că eu am realizat asta, dar știam de la început că acesta este un program important, că nu este un program uh, neapărat legat de Horizon, este un program care e un program mai sofisticat, e un program pentru companiile europene și a fost primit foarte bine și de aceea am luptat pentru un astfel de program și o să-l avem. Deci nu va dispărea în altă parte. Programul va rămâne acolo, așa cum este și acum. Cam atât, cred. Enormous amount Doamnă comisar, foarte multe subiecte și programe de care trebuie să se ocupe un singur comisar cu un directorat foarte mare. Prin urmare, vă mulțumim foarte mult pentru cooperare. Dacă doriți să mai adăugați ceva, vă rog. Ați pus o întrebare referitoare la mobilitate militară și la cum cooperăm. Sigur că suntem într-o cooperare constantă cu comisarul Bolt și cred că foarte important și pentru Comisia Europeană, dar avem și sugestii și opinii din partea statelor membre, deci foarte important este să se creeze o rețea cu structurile eligibile în cadrul mobilității militare. Asta este o idee și de aici o să se mai nască și altele. Bun, mulțumesc, vă felicit pentru tot ce ați făcut și pentru pregătirea unui program așa de important referitor la economia reală. Pentru că avem politica și strategia spațială care și ele sunt în uh, slujba economiei reale. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru prezență. În iulie proiectul de raport va fi gata, așa cum am promis. Și noi în Comisia ITRE suntem întotdeauna deschiși să cooperăm cu directoratul dumneavoastră și în mod personal cu dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Bun, aici se încheie discuțiile noastre. Da. 8 luni pentru finalizarea negocierilor sub președinția română. Dragi prieteni, președințiile austriece și română. Uh, uh, dear friends, next point Dragi prieteni, pe ordinea de zi, următorul punct este unul foarte interesant, cel puțin pentru mine, atelier Brexit și politica din domeniul TIC. Acesta este documentul și o să vă fie prezentat în câteva minute. Avem alături de noi un reprezentant fantastic al insulelor, nu insulele britanice, ci insule în general. Avem un membru uh, plin al uh, Comisiei ITRE care este responsabil sau reprezentant al insulelor, domnul Sean Kelly. Deci v-aș ruga să conduceți atelierul nostru de lucru, care este unul foarte important. Vorbim despre posibilul impact al Brexitului și al politicii TIC și politica uh, de urmat pe viitor pentru UE27. Foarte interesant, dragă Sean, dacă poți să îți asumi rolul pentru următoarea oră.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 Okay, ladies and gentlemen, it is my great pleasure. Doamnelor și domnilor, este plăcerea mea să ocup rolul de președinte în locul stimatului coleg domnul Buzek și să conduc acest atelier așa de interesant pe subiectul Brexit și politica din domeniul TIC. N-ai cum să eviți subiectul Brexitului în toate uh, discuțiile dacă scăpăm de Brexit sau nu până la urmă, e cu tot altă discuție. Bun, avem o serie de invitați, experți alături de noi, care o să facă prezentări și care au fiecare aproximativ 10 minute la dispoziție pentru a-și face prezentările. După care, colegii noștri vor putea interveni, ca de obicei, cu întrebări sau comentarii. Avem o oră și jumătate alocată pentru acest atelier. Haideți să vedem cum vor evolua lucrurile. Primul vorbitor este domnul Jay Scott, care ne va face o prezentare a impactului global al Brexitului asupra politicii din domeniul TIC și posibilele căi de urmat pentru o uniune a celor 27. Avem un reprezentant uh, și consultat independent care se ocupă de politicile referitoare la comunicări electronice. A scris și o serie de lucrări, o carte, prin urmare este un specialist potrivit pentru a ne vorbi astăzi. Scott Parkos, aveți cuvântul. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chairman. Very good. Now, my, uh, my... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să creez un fel de context și pentru ceilalți vorbitori. Ofer câteva informații de ordin general. Prezentările ce vor urma apoi vor da mai multe detalii, politica de inovație, de cercetare și impactul politicilor uh, și reglementărilor. Se pare că avem că sunt afișate numai jumătate din sau că fiecare diapozitiv este afișat mai pe jumătate. Voi începe totuși. Impactul um, părăsirii de către Regatul Unit a Uniunii Europene, um, ce urmează să aibă loc în 29 martie 2019, va avea un um, impact foarte puternic asupra Regatului Unit, dar și poate mai puțin asupra uh, UE27 și despre aceste state vorbim astăzi. Impactul va interveni prin diferite mijloace. Întâi, contactele se vor reduce între cercetători și inovatori între Regatul Unit și UE27. Apoi, intervine dimensiunea comunității factorilor de decizie și aici va fi mai puțin contact, mai puțină interacțiune. De asemenea, se vor pierde economii de scară. Peste tot, practic, există un efect. Am să mă refer la acestea pe măsură ce parcurgem slide-urile. forma Brexitului va avea un impact asupra evoluțiilor uh, ulterioare. Discuția a fost uh, ținută până acum uh, mai degrabă uh, în limitele Norvegia versus Canada, însă știți că există și alte posibilități. Probabil citiți aceleași ziare ca și mine. o posibilitate este ca Regatul Unit să decidă să nu plece până la urmă. Există posibilitatea, chiar dacă destul de redusă, avem și posibilitatea ca ei să devină un membru al spațiului economic european. Există posibilitatea unor aranjamente bilaterale, similare cu cele pentru Elveția. Există și o posibilitate a unei relații restricționate la un acord de liber schimb. Și ultima Uh, posibilitate este să nu existe niciun fel de acord. Toate aceste posibilități au probabilități diferite și au efecte diferite. În cazul unui statut uh, similar cu Norvegia, impactul ar fi destul de redus. Acesta este rezultatul analizei pe care am făcut-o pentru Parlament în urmă cu un an celelalte scenarii creează unele diferențieri în ceea ce privește reglementările și politicile. Am să vă dau câteva exemple. Roamingul și apoi transferul de date personale. Aceste domenii pot fi afectate și mai sunt multe altele. domeniul care, care oferă mai multă flexibilitate are de a face cu politica de cercetare. Mult din cooperare se face prin co- uh, programul Orizont 2020, iar programul Orizont 2020 este deschis nu numai statelor membre, ci este disponibil și uh, membrilor spațiului economic european. Se este accesibil și Elveției, și, de asemenea, este accesibil unor țări precum Israelul sau unor țări în curs de dezvoltare. Israelul nu are o altă relație specială cu Uniunea Europeană pe care să o știu, dar este o țară asociată la programul Orizont 2020 și are aceleași privilegii ca un stat membru european. Cele două exemple pe care vi le-am dat au fost Uh, roamingul și transferul de date personale. Regatul, Guvernul Regatului Unit uh, până acum a spus că va continua fără nicio schimbare la um, prevederile privind roamingul ca acasă. Norvegia a făcut același lucru. Ce poate controla Regatul Unit este ce se întâmplă acasă, ce nu pot um, controla sunt uh, plățile angro între operatori. Nu au vreo posibilitate să impună um, un plafon pentru aceste um, tarife între operatori uh, în UE27. Deci intervin costuri și dacă costurile depășesc uh, prețurile, vor fi probleme dacă trecem din UE la o situație în care nu sunt reglementate sub nicio formă prețurile angro, putem avea o problemă. O, pro- o companie precum Vodafone își poate internaliza costurile, dar un operator virtual nu poate face asta. Efectul va fi că uh, operatorii UE27 vor avea o putere de negociere mai puternică față de cei din Regatul Unit în ceea ce privește roamingul prevăd că vor fi probleme mai puține pentru uh, cetățenii UE27 care vor avea roaming în Regatul Unit decât invers. Majoritatea operatorilor în UE27 vor putea obține tarife angro bune. Probabil nu toți, dar vom vedea ce se va întâmpla. Acum că avem slide-uri, am să le folosesc. Următorul subiect pe care doream să-l acopăr sunt transferurile de date. Sub uh, GDPR, Regulamentul General privind protecția datelor, datele pot fi transferate în mod destul de liber între statele membre UE și statele EA, statele SEA. Uh, statele terțe, în schimb, au un alt statut. Știm că spațiul economic european. Știm că a existat decizia Schrems în 2015, ceea ce a solicitat uh, crearea așa numitului um, Privacy Shield. Și uh, Însă, după cum știți, eficacitatea acestor uh, măsuri nu a fost încă dovedită însă se po- ne putem aștepta la un caz similar de îndată ce Regatul Unit nu va mai fi membru din Uniunea Europeană. Curtea Europeană de Justiție a adresat aceeași întrebare Curții de Justiție, dacă îi se a, a, adresează aceeași întrebare, putem spune că Regatul Unit uh, nu este foarte diferit de Statele Unite, deci s-ar putea să fie nevoie de un astfel de a, uh, tip de protecție. Domnul Iorovici va vorbi despre asta în mai mult detaliu, însă expertiza de reglementare a Regatului Unit a jucat un rol în crearea cadrului pentru comunicații electronice și li se va simți lipsa. Multe dintre propuneri au fost făcute la BEREC sau la alte foruri um, RSPG, de exemplu. E, există posibilitatea ca Regatul Unit să continue să participe. BEREC poate invita state să aibă statul de observator. Au făcut-o, de exemplu, cu Elveția. Și a, a fost logic. Dialogul poate fi posibil chiar dacă reglementarea uh, se schimbă cu timpul. În ceea ce privește accesul redus uh, că, um, al cercetătorilor și inovatorilor din Regatul Unit, uh, Cred că ați auzit deja despre asta, dar Regatul Unit a fost un promotor al cercetării și dezvoltării. Există uh, părți uh, în domeniul uh, inteligenței artificiale unde Regatul Unit joacă un rol foarte important și îi se va simți lipsa. După cum spuneam, însă, multe lucruri se întâmplă prin orizont 2020 și există precedent al unor țări asociate, țări terțe asociate la acest program. Deci, în toate scenariile, cu excepția celui mai extrem de hard Brexit, um, Regatul Unit va continua să participe, va putea continua să participe la aceste programe. Forma uh, Brexitului va avea o influență enormă asupra impactului său. Uh, sub, um, dacă am avea un um, scenariu de tip spațioeconomic european nu s-ar schimba foarte mult, dar în celelalte scenarii uh, ar putea fi mari diferențe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Plenty of room for discussion there and your timing was excellent. Vă mulțumim foarte mult, spune președintele. Ați respectat perfect uh, Parlamentul de intervenție. Ați respectat perfect timpul de intervenție, mă scuzați. Următorul uh, vorbitor este domnul Cătăring și vom... Dumnealui uh, este um, senior scientist care se ocupă de tehnologia informației la TNO, a doua cea mai mare organizație de cercetare și tehnologie în Europa. Îi dau cuvântul. Thank you very much for um, allowing us to, uh, to, to say a few words on uh, uh quite an important topic. Vă mulțumesc pentru că ne dați uh, cuvântul um, pe un subiect atât de important. Am să încerc să reprezint uh, puțin uh, poziția Regatului Unit în inovația digitală și eventuale efecte ale Brexitului asupra acestui sector. O scurtă imagine de ansamblu a ceea ce voi uh, aborda. Review of uh, the UK position in digital innovation. Voi, încerca să, voi începe prin a vă prezenta poziția Regatului Unit privind inovația digitală, iar apoi voi vorbi despre trei motoare pentru asta, ecosistemul de startup-uri, uh, cercetarea și dezvoltarea în domeniul TIC Oh, Ia apoi voi vorbi puțin despre comerțul electronic și platformele electronice. Și apoi voi discuta despre impactul asupra pieții unice digitale. Și mm, câteva elemente pentru discuție. Acest slide practic vorbește de la sine. La nivel global, Londra este pe locul 3 ca hub de tehnologie după Silicon Valley și New York. Este de departe cel mai dezvoltat și avansat din Europa. Avem câteva orașe care se descurcă bine. Berlin, Amsterdam, Paris. Însă, în ceea ce privește finanțarea și accesul la piețe, Londra este cea mai puternică. Este un aspect important acesta um, aveam acces la acest hub când aveam Regatul Unit în Uniunea Europeană. De asemenea, au sectoare puternice în domeniul financiar, dar și creativ. Există o sinergie puternică aici. Și încă unul, un element important este o punte către Statele Unite, uh, din punct de vedere lingvistic, dar și o cultură similară sau cel puțin parțial uh, similară uh, când vine vorba de tehnologie, inovație, um, capital de risc. Acesta este un slide cuprinzător, poate mult prea detali- detaliat, dar aș vrea să vă dau câteva uh, exemple. Este o listă lungă, sus în top avem Silicon Valley, iar apoi celelalte hub de tehnologie din uh, lume. Deci Silicon Valley urmat aproape de New York City, iar apoi Londra. În ceea ce privește inovația, finanțarea pentru startup-uri este un element critic. Și e relevant de văzut că accesul la piață în Londra, Regatul Unit, este unul dintre factorii cei mai puternici în acest sens. Singurul domeniu în care se descurcă foarte bine alte orașe din uh, Uniunea Europeană, deci singurul domeniu este acces la talent. Există multe persoane talentate care merg înspre Regatul Unit uh, pentru a fie ofertanți pe piața britanică și acest lucru se va schimba după Brexit. Încă un lucru pentru a-i răspunde lui uh, Scott referitor la diferitele forme pe care le-ar putea lua Brexitul. Vedem că Londra are și cea mai mare creștere în acest uh, domeniu. Mm, la fel ca Stockholmul. Deci e interesant de văzut că sunt uh, țările din afara Uniunii Europene care uh, cresc cel mai repede. Parisul este în creștere, dar și Berlinul crește destul de bine. Deci evoluțiile din următorii ani, uh, în evoluțiile din următorii ani, Londra va fi foarte bine plasată. Un al doilea element pe care doream să-l menționez este finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul TIC. Inteligența artificială, robotică, um, calcul de înaltă performanță, Regatul Unit este lider aici. Sunt puternici în um, inteligența artificială, avem Institutul Turing, dar și multe alte companii. Una dintre companiile din spatele succesului Google Uh, în inteligența artificială este o companie britanică, DeepMind, achiziționată de curând. Apoi chipsuri, hard, uh, chipuri, hardware. Și aici Regatul Unit joacă un rol important. Există un articol în The Economist cu um, companii evaluate, chiar companii mici evaluate la până la 100 de milioane. Deci liderii în domeniu sunt companiile britanice și cele americane. Poate că în Europa rămânem puțin în urmă. Deci dacă nu avem acces la Regatul Unit, acest rămas în urmă va fi, uh, deci acest decalaj se va mări. Apoi, cele cinci mari uh, companii Google, Apple, Facebook și așa mai departe, investesc puternic în uh, domeniul digital și mai ales în uh, inteligența artificială. Și uh, muncă similară cu a acestora regăsim în Regatul Unit. Regatul Unit a fost un un loc foarte bun uh, pentru a ne apropia de uh, ce fac aceste mari cinci companii. Cele cinci mari companii cheltuie anual aproape cât bugetul Orizont 2020 uh, pe cercetare strategică în fiecare an. și uh, suma crește. Deci, a ne apropia de ce fac aceste companii uh, de pe internet este esențial. Deci aceste companii, lideri, și, și multe instituții și companii uh, din domeniul artifici, uh, inteligenței artificiale sunt uh, foarte aproape de aceste mari cinci companii. Apoi, comerțul electronic și platformele internet. Regatul Unit are cel mai mare procentaj de vânzări făcute online, chiar și peste, peste, peste Statele Unite. Vedem, vedem că sunt un actor important pe piață și dacă Statele Unite și com- dacă companiile din Statele Unite și din Asia vor să vină în Europa, începeau prin a își stabili un sediu în Regatul Unit. Amazon, de exemplu, își dezvoltă prezența online în Europa, o face rapid și începe, cu, începe testând în Regatul Unit. pentru a crea o legătură între toate acestea. Când ne uităm la piața unică digitală, Uniunea Europeană își va pierde o parte din accesul la un ecosistem de startup-uri vital și dinamic. Își va pierde accesul la capital de risc și alte forme de finanțare uh, pentru companiile digitale. De asemenea, alte tipuri de inovații ar putea fi afectate de reglementări precum GDPR. Cred că acest subiect va fi abordat mai târziu. Regatul Unit ar putea fi mai flexibil din acest punct de vedere. Ar putea, deci, să își consolideze poziția ca un loc interesant uh, pentru companii. Deci reglementarea ar putea să consolideze poziția de hub de tehnologie. Vorbeam despre riscul de a rămâne în urmă în ceea ce privește uh, inteligența artificială. Există această nouă inițiativă și sperăm că va aborda aceste elemente. Câteva puncte de discuție. Care sunt lucrurile pe care le-am putea face? Cred că avem nevoie de un stimulent puternic pentru a compensa lipsa, pierderea de acces, um, fie menținând o parte din relație, fie uh, dezvoltând haburile pe care le avem. Apoi trebuie să menținem parteneriate puternice în cercetare și dezvoltare cu Regatul Unit. Este un element cheie în domeniul inovației digitale. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Multe lucruri care ne dau de gândit. Și poate lucruri la care nu ne-am fi gândit uh, înainte, referitoare la poziția noastră uh, și Regatul Unit. Trecem mai departe la al treilea vorbitor, Domagoj Iurjevici, Timp de 5 ani a lucrat uh, ca vicepreședinte al Consiliului pentru Autoritatea de Reglementare din Croația și uh, a fost și vicepreședinte al BEREC. Vă dau cuvântul. And, uh, my time... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Eu am să vorbesc despre implicațiile Brexit pentru UE27, pentru uh, politica în domeniul TIC și pentru reglementare. Vreau să mulțumesc în primul rând Parlamentul European și Comisiei ITRE pentru că ne-au dat posibilitatea să facem această prezentare și Bruegel pentru invitație. În toată activitatea mea precedentă am fost uh, implicat uh, pe partea de reglementare și uh, nivel politic politic din partea BEREC, deci din partea autorităților de reglementare și din, uh, din partea, mm, în calitatea mea uh, în Croația. Și am încercat să identific instituțiile și organismele care sunt importante în uh, procesul politic decizional și în procesul de, în sectorul de reglementare. BEREC este o instituție importantă pentru uh, organizare, de asemenea, organismele pregătitoare ale Consiliului și COCOM, adică Comitetul pentru Comunicații, care are și putere executivă de pune în aplicare a legislației. În toate aceste trei instituții este important ca toate statele membre să participe și am luat în considerare participarea Regatului Unit și ce anume s-ar pierde atunci uh, când sau dacă Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Implicarea Regatului Unit ca stat membru poate fi grupată în aceste trei domenii în anumite grupuri, cum ar fi cooperarea cu autoritățile de reglementare, diseminarea de bune practici, uh, cele mai bune practici de reglementare. Um, în unele dintre instituții e vorba de munca de zi cu zi, în altele e vorba de un nivel strategic, dar în toate aceste trei organisme, Regatul Unit și toate celelalte state membre sunt foarte implicate. felul în care este implicat Regatul Unit din punctul meu de vedere, din experiența mea personală la BEREC. Implicarea era la nivelul cooperării cu organismele naționale de reglementare, cu autorități naționale de reglementare. Într-adevăr, era un centru de expertiză de reglementare foarte bun, de care aveam nevoie în munca noastră de zi cu zi. Există grupuri de lucru la nivel de experți care pregătesc documente în toate aceste domenii, Regatul Unit și celelalte state membre au fost foarte puternic implicate și au adus o valoare adăugată importantă a documentelor care au fost um, elaborate. În ceea ce privește Consiliul Uniunii Europene și procedurile legislative ordinare. Din nou, reprezentanții statelor membre sunt uh, implicați și sigur că este important să existe o bună expertiză pentru evaluarea legislației. Consiliul Uniunii Europene este un colegiuitor și deci are nevoie de experiență și expertiză care la care a contribuit și Regatul Unit până acum. În uh, Comitetul pentru Comunicații există cooperare strânsă între reprezentanții diverselor state membre care lucrează la diverse propuneri de proiecte de măsuri uh, venind de la Comisia Europeană și, sigur, expertiza este necesară în munca zilnică. În următoarele trei diapozitive o să vă prezint niște scenarii, așa cum le-a le prezentat și domnul Scott Marcus la început. Deci scenariul SE, scenariul uh, bilateral și scenariul uh, Asociației de Liber Schimb. Conform acestor trei scenarii, situațiile ar putea evolua în mod diferit, s-ar putea pierde diverse elemente prin ieșirea Regatului Unit. Bifa verde înseamnă că situația nu se va schimba și X-ul roșu înseamnă că acest lucru nu, mai, nu va mai fi valabil. Deci, în ceea ce privește munca BEREC, în scenariul se nu se va schimba aproape nimic, prin uh, statutul de observator al Norvegiei, Liechtensteinului și Islandei, un statut care deci, ar fi asumat și de Regatul Unit, e bine, aceste țări pot să participe, inclusiv să prezideze grupuri de lucru, uh, la fel ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește procesul decizional, e bine, aici Regatul Unit nu ar avea posibilitatea să voteze. În ceea ce privește procedurile în Consiliul Uniunii Europene, totul s-a schimba prin faptul că Regatul Unit nu va mai fi un stat membru. Deci, aici s-ar pierde implicarea și expertiza lor și în Comitetul de Comunicații, statutul de observator menține majoritatea competențelor, cu excepția ultimei, cu excepția procesului decizional. Apoi, în uh, scenariul unui acord bilateral, uh, la BEREC din nou avem uh, Elveția care este observator și deci nu s-ar schimba aproape nimic, dar um, în Consiliu și în Comitet s-a schimbat totul. În ceea ce privește un acord de liber schimb, în acest scenariu s-ar putea pierde toate elementele actuale Regatul Unit nu ar mai fi deloc implicat, nu ar mai putea fi deloc implicat în aceste trei organisme. Așadar, în rezumat, câteva dintre impacturile Brexitului. Vreau să subliniez că nivelul impactului sigur că depinde de tipul de acord de asociere care va fi ales. Deci impactul asupra cooperării între autoritatea de reglementare, um, britanică și celelalte autorități europene, e bine, cooperarea este în continuare posibilă pentru că autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană colaborează și cu autoritățile de reglementare din, din afara Europei, deci nu ar fi un impact mare. În ceea ce privește activitatea oficială și implicarea Regatului Unit în munca BEREC, um, impactul negativ crește dacă, uh, pe măsură ce acordul de asociere slăbește. În ceea ce privește impactul asupra calității procedurii legislative, de la bun început, această calitate și, deci, valoarea adăugată adusă de Regatul Unit se va pierde pentru că nu vor mai fi un stat membru. În ceea ce privește impactul asupra calității activității CoCom, ați văzut în primul scenariu, Regatul Unit poate să fie observator, dar în celelalte două scenarii, expertiza Regatului Unit va fi pierdută și, în cele din urmă, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai puternice efecte asupra ar, ar fi asupra armonizării procesului de Ehm, comunicații electronice, am dat aici exemplul uh, regulamentul privind roamingul și neutralitatea internetului și execuția pieței uh, digitale. În ultimii 15 ani uh, ehm, s-au făcut toate eforturile de armonizare a procedurilor de reglementare pentru a îmbunătăți situația pentru utilizatorii finali. Astăzi, regulamentul de roaming, așa cum s-a spus mai devreme, E bine, uh, situația în domeniul roamingului s-ar schimba. Cred că s-ar, uh, ar fi o situație comparabilă cu economiile Balcanilor Occidentali. Uniunea Europeană încearcă să uh, abordeze aceste țări pentru a scădea prețurile de roaming, dar în continuare sunt probleme în ceea ce privește temeiul juridic pentru o astfel de măsură și ar fi o problemă, ar putea să fie o problemă de încălcare a normelor OMC. Dacă situația s-ar schimba foarte mult, atunci uh, situația rămâne la latitudinea operatorilor și um, nu niciun regulament nu ar mai fi obligatoriu pentru regatul unic, ceea ce ar avea un impact asupra utilizatorilor și companiilor. Companii care au activitate în Regatul Unit și în Europa. Deci, din punctul meu de vedere în rezumat, nivelul de expertiză al reprezentanților uh, Regatului Unit a fost întotdeauna unul ridicat și uh, pentru Uniunea Europeană va fi o pierdere care ar putea să fie eventual compensată prin uh, expertiza altor state membre, dar acest lucru nu intră în prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumim! domnule Iurevici. V-ați încadrat foarte bine în timp și acum am să dau cuvântul ultimului nostru expert, profesorul Gerard Pogorel, care ne va vorbi despre implicațiile Brexitului pentru inovare și pentru um, uh, rețeaua 5G în uh, UE27 în urma Brexitului. Este profesor uh, emerit de economie telecom uh, la Telecom Paris Tech. Gerard are cuvântul. Da, după cum știți, rețeaua 5G este un amestec de tehnologii, servicii și Ne așteptăm la un impact serios asupra industriilor din întreaga lume și din Europa. Este unul dintre principalele elemente ale politicii economice și industriale din Uniunea Europeană. Deci, impactul uh, Brexitului este foarte important în acest domeniu. Deși tehnologia este globalizată, Avem uh, o legătură foarte strânsă în uh, Regatul Unit și UE27 și s-ar putea să nu existe un impact, s-ar putea să existe un impact pozitiv sau unul uh, negativ um, și în răspunsul ar putea să fie și nu știm, e nevoie de um, e nevoie de cercetări suplimentare. Deci avem um, Ehm, foarte mulți actori pe această piață, trebuie să analizăm geografia, adică să vedem unde sunt acești actori, unde sunt principalele centre de cunoștință, de producție și ce înseamnă aceste lucruri pentru întreaga economie europeană. Așadar, în ceea ce privește standardele 5 G. Um, în ceea ce privește procesul decizional al organismelor din afara Uniunii Europene, nu ar exista nicio schimbare. Definirea 5G se face la nivel uh, global. Ea este definită la diverse niveluri, internațional, uh, la nivelul ITU, nu Uniunea Europeană în mod direct, ci uh, conferința um, organismelor din domeniu, din Europa um, și uh, ETSI, care este un institut european pentru standarde în telecomunicații. Acestea sunt organismele care uh, emit uh, reglementări în domeniul uh, 5G. Deci, nu există niciun fel de influență și nu putem să prevedem niciun fel de uh, impact al Brexitului. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, e bine, aici imaginea nu este la fel de clară. Am analizat rapid participanții la Orizont 2020 m-am uitat la proiecte de cercetare care se ocupă de, de rețeaua 5G și m-am uitat care sunt participanții Regatului Unit. Există universități, colegi uh, de o calitate excelentă, participă universități uh, faimoase, Surrey, Bristol, University College London, actori publici, BT, BBC, operatori de telefonie mobilă, Vodafone O2 și centre de cercetare industrială bazate în, în Regatul Unit, foarte interesant pentru că um, din motive, de, din motive lingvistice s-au înființat centre de cercetare în Regatul Unit, printre care vom putea găsi companii japoneze, coreene, um, o companie americană și aici Sigur că BBC-ul și BT vor să se miște, vor să se mute pe continent, dar vedem chiar și că Vodafone, operatorul de telefonie mobilă numărul 1 în Europa, a cumpărat Liberty Global și, în mod clar, își schimbă centrul de gravitate și îl mută pe continent. Ce se întâmplă cu O2? un mare operator de telefonie mobilă în Regatul Unit este partea a telefonica. Care va fi strategia telefonică? Mm, va aloca resurse către unitatea din Regatul Unit sau își va investi mai degrabă resursele pe uh, continent? Deci foarte interesant de văzut ce vor face și celelalte companii coreene, japoneze, americane, uh, aceste centre de excelență vor alege să rămână în Regatul Unit sau, ca un bonus pentru UE27, își vor muta resursele pe continent. Așadar, sigur că aceste lucruri pot fi discutate. Odată ce cutia Pandorei va fi deschisă, vom vedea mari uh, mișcări pe, uh, în acest domeniu. Deși, așa cum au spus și colegii mei, regimuri diferite vor putea fi înființate pentru centrele de cercetare din Regatul Unit, uh, de tip SE sau uh, așa cum se întâmplă cu uh, în colaborarea cu alte țări, cum ar fi Elveția. Ehm, dar uh, sigur că acest lucru trebuie să fie adus în atenția negociatorilor noștri. După cum spuneam, 5G uh, are implicații foarte importante asupra diverselor industrii, pentru că 5G va oferi susținere pentru transformarea mobilității, industria auto, poate și a industriei energetice, posibil și a sănătății. Și în acest caz, așa cum putem să vedem pe ecran, actorii operează la nivel global. Nu e vorba de companii specific europene. În orice caz, în ceea ce privește infrastructurile uh, din Europa, ar fi bine dacă mașinile fără pilot sau cele conectate ar putea să treacă canalul, dar sigur că industria va fi cea care va decide aceste lucruri. Și acum, dacă analizăm ceea ce uh, noi în jargonul nostru numim actori uh, ai industriilor verticale, aceste industrii operează la nivel logistic lanțuri de valori transfrontaliere, un domeniu care nu a fost uh, explorat foarte mult până acum, dar ne putem imagina că în anumite scenarii producția ar fi puternic afectată și putem Să vedem, de exemplu, că mm, Nissan poate să aleagă să construiască mașini în Sunderland și ă, pentru asta piesele călătoresc de 27 de ori ă, peste granița dintre Regatul Unit și Europa viitoare graniță. Deci, eh, efectele de perturbare la nivel logistic în anumite domenii ar putea să fie destul de importante sau importanța de a menține lanțurile de valoare și logistica trebuie să fie aduse în atenția negociatorilor noștri. În ceea ce privește conectivitatea, și acesta este un punct interesant. Ne așteptăm ca noua generație de tehnologii 5G uh, vor ajuta la crearea așa numitelor companii campioane europene, pentru că tehnologia 5G va facilita crearea de noi companii și utilizarea rețelelor ca pe niște um, cărămizi pentru a construi. Deci cu cât mai mare este piața, cu cât mai mari sunt resursele de cunoștințe, cât mai multe date se pot colecta, cu atât este mai bine. În acest caz, aș spune că cu cât sunt mai mari barierele între UE27 și Regatul Unit, cu atât mai rău va fi pentru ambele părți și pentru toți actorii din cele două părți. Și acum, în concluzie, dacă analizăm aceste chestiuni, s-ar putea să pierdem ceva în uh, această viziune uh, tehnologiei 5G, unde vrem să fim lideri la nivel global, ca Uniunea Europeană. În Regatul Unit, cei cu care am vorbit sunt uh, în contradicție între uh, să preluăm din nou controlul, această mantră, și, pe de altă parte, cei care doresc să rămână în regatul, în Uniunea Europeană, care spun că vor ca uh, codul de telecomunicații va fi transpus în legislația britanică, indiferent ce se întâmplă. Deci, în cele din urmă, jocul se joacă în continuare și Parlamentul și negociatorii noștri trebuie să cunoască foarte bine impacturile posibile. Hmm? Vă mulțumim! Și încă o dată v-ați încadrat bine în timp. Au fost niște prezentări foarte interesante cu privire la modul în care Brexitul ar putea să aibă un impact asupra TIC și a politicilor noastre din Uniunea Europeană. Există cineva care dorește să adreseze o întrebare sau să facă un comentariu în acest moment? Dacă nu, atunci am să menționez câteva elemente. Bine, venind din Irlanda, acest subiect ne va afecta foarte mult pe noi, ca țară, și mi s-au părut interesante unele dintre lucrurile pe care le-ați spus. Câțiva dintre dumneavoastră vorbind despre Brexit și Uniunea Europeană, ați menționat o situație în care toată lumea pierde. Cine va pierde cel mai mult dacă nu va exista un acord pentru a continua mm, situația mm, cât mai aproape posibil, de, pentru a păstra o situație cât mai apropiată posibil de cea de astăzi. În ceea ce privește taxele de roaming, Uh, pe care le-am adoptat în Parlamentul European, cine ar pierde cel mai mult dacă Regatul Unit decide că o să întoarcă spatele Europei și nu vor mai uh, accepta decizia europeană privind roamingul. Apoi, încă câteva chestiuni mi s-au părut interesante legate de diversele acorduri cu Norvegia, Canada și așa mai departe. Ce se întâmplă cu Orizont 2020? Spuneți că în mod automat Regatul Unit ar trebui să fie parte a Orizont 2020, tocmai pentru că Israelul, de exemplu, care nu este stat membru, este parte a acestui program și mai ales mai presus de toate, un element foarte important în discuția politică e această uh, chestiune despre care vorbește Michel Barnier, și anume a uh, selecta ce îți convine. Toate aceste chestiuni sunt dezirabile, în, privite individual, dar din punct de vedere politic, um, alegerea acestor elemente poate ar fi ideală pentru Regatul Unit sau Uniunea Europeană, dar cum uh, se încadrează acestea în menținerea integrității Uniunii Europene uh, și uh, cu, cum merge uh, ideea asta mână în mână cu ideea că totuși cei din afara Uniunii Europene nu trebuie să aibă aceleași privilegii ca și cei din interior. Și apoi, cred că trebuie să, să analizăm uh, toate aceste aspecte. Sunt mai multe elemente care mi s-au părut interesante aici. Se spune că Regatul Unit este poarta de intrare către Statele Unite. Aici întrebarea este, poate fi înlocuită această poartă? Pentru că cum poate Regatul Unit și Londra să continue să fie o parte de intrare către Statele Unite dinspre Uniunea Europeană când nu mai este în Uniunea Europeană. Aici mi se pare că există proprio o contradicție. Nu ar prelua acest uh, rol un alt oraș? Mm, mă gândesc la orașe ca Berlin, Paris, uh, Stockholm. Poate că unul dintre aceste orașe ar putea să se ridice și să joace acest rol. Deci, suntem de acord? Regatul Unit va fi un jucător formidabil, va avea un rol atât de important uh, și în ceea ce privește inteligența artificială va, când va fi în afara Uniunii Europene? Pentru că Regatul Unit, oricât ar fi de puternic, uh, este un lider în inteligența artificială, acest rol va crește sau se va reduce în urma Brexitului? Deci, acestea sunt câteva elemente pe care voiam să le menționez. Poate ar mai fi câteva. Da, ați vorbit uh, și despre faptul că s-ar putea pierde totul. Totul? Sper că nu. Cred că domnul Iurevici a spus acest lucru. Și pentru domnul Poverel o întrebare. A spus ceva foarte important legat de toate aceste companii din Regatul Unit. După Brexit, vor rămâne în Regatul Unit? Ați vorbit despre Vodafone și O2, dar după Brexit, ce vor schimba ele? Și aspectul limbii. Uh, în Irlanda se vorbește engleză, în Malta se vorbește engleză și în majoritatea Uniunii Europene uh, se vorbește, oamenii vorbesc uh, foarte confortabil limba engleză, mai ales în mediul de afaceri. Deci, chestiuni foarte interesante și poate veți putea să oferiți câteva răspunsuri. Dar atunci când vom, vom putea să uh, citim, să digerăm toate aceste prezentări uh, și m-aș bucura să le avem toți colegii, cred că vom avea și mai multe întrebări. Deci, în primul rând, vă dau cuvântul pentru câteva răspunsuri. Hmm? We're floating in my, in my direction. Cred că uh, una dintre întrebări mi era adresată mie. În ceea ce privește întrebarea dacă nu folosești, pierzi, este adevărat și în toate situațiile pe care ni le putem imagina, Regatul Unit pierde mai mult decât UE27. Ce fracțiune a comerțului Regatul Unit merge către UE și viceversa? Există o mare, uh, un mare dezechilibru. Marea Britanie pierde mai mult și consecințele pot fi chiar mari o mare parte din PIB-ul Regatului Unit vine din uh, serviciile financiare oferite aici. Și acestea există pentru că, da, uh, sunt acolo în legătură cu Statele Unite, dar și datorită Uniunii Europene. Din toate lucrurile care probabil vor fi pierdute de ei ca urmare a Brexitului, acesta este singurul pe care nu-l vor reuși să-l păstreze cu siguranță. Și acest lucru are impact asupra serviciilor financiare. Multe dintre instituțiile din Londra creează filiere în uh, statele membre UE, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Irlanda, sigur, de Nord. Prin urmare, Regatul Unit pierde uh, ceva și acest lucru a fost foarte important pentru economia britanică în ceea ce privește taxele de roaming. Încă o dată, Regatul Unit pierde mai mult decât UE. Unul dintre motivele cheie este dat de numărul de clienți britanici care se deplasează în Spania, Italia și Grecia, care este mult mai mare decât viceversa. Poziția de negociere din acest motiv este mai mare pentru companiile europene. Companiile UE pot păstra aranjamentele de roaming chiar dacă Regatul Unit nu va putea să le garanteze 100%. Regatul Unit va face tot ce este în putere pentru a reține aranjamentele de roaming. Au subliniat acest lucru. Dar cred că Regatul Unit va pierde mai mult. Sigur, și colegul meu are un punct de vedere și o să ni-l prezinte. În ceea ce privește Norvegia și Canada, ce ați spus dumneavoastră este corect. N-ar trebui să fie o includere automată în orizont 2020. Însă, în lucrurile variază un pic. Prin regulamentul EA au opțiunea optin pentru a fi membru Orizont 2020. În alte cazuri, mai ales uh, unde anulează totul și sunt conectați doar de acorduri de liber schimb, va fi la alegere total. Mecanismul pe care îl semnează este un acord de asociere cu UE, se angajează să um, dea bani pe baza raportului dintre PIB-ul țării și PIB-ul UE și mi se pare că trebuie luată o hotărâre aici. Pentru că Există multe țări cu care putem avea relații, dar trebuie să vedem dacă relația este competitivă sau mai degrabă de cooperare. În majoritatea cazurilor uh, Brexit, mă gândesc că e vorba mai degrabă de cooperare. Însă, cum am spus, în cazul celui mai dur Brexit posibil, nu vrem o relație Orizont 2020. E un scenariu care a fost discutat. Sperăm că nu se va concretiza, dar cine știe? Regatul Unit poate fi un concurent cu costuri reduse și nu un colaborator pentru Orizont 2020. Deci nu ar trebui să fie o opțiune automată, în orice caz. Mai departe. Dacă ne gândim la numărul de companii multinaționale care au biroul în Regatul Unit și în UE, aș spune că e importantă să existe coordonare transfrontalieră și dacă nu avem ceva similar cu aranjamentele actuale pentru datele personale, da, vom avea de-a face cu pierderi, un impact asupra industriei digitale de ambele părți. Prin urmare, este în interesul UE 27 în aproape toate scenariile să facă tot ce trebuie pentru a păstra ceva actual cu aranjamentele GDPR actuale care sunt în vigoare, sigur, dar probabil că este nevoie de un astfel de scut al, pentru protejarea datelor cu caracter privat. Privacy Shield este un scut foarte slab. Este un uh, set de aranjamente care este funcțional, dar necesită bună credință de altele părți. Dar uh, cum stau lucrurile pentru moment la nivelul administrației americane nu e deloc clar cum să înlocuim uh, poarta de intrare, cred că este o bună întrebare și probabil multe state UE vor să joace acest rol. Irlanda are o poziție foarte bună, cum ați spus și dumneavoastră, și uh, acolo engleza este limba nativă. Dar cum ați spus, sunt uh, și mulți vorbitori de limbă engleză în Germania, în țările de jos, în Franța. Și cu asta cred că pot să dau cuvântul colegilor mei care au multe răspunsuri de dat, probabil, la aceleași întrebări. Cineva a spus că s-ar putea pierde totul. O să încep cu asta. Ideea prezentării a fost să vedem care este impactul asupra UE 27 și asupra Regatului Unit. Aici am spus că vorbim despre expertiză și plus valoare la nivelul experienței de reglementare, care poate a început în UK mai înainte altor state. Dar uh, pierderi pot exista de ambele părți. Dacă avem de-a face cu un divorț, se pierde contactul, deci nu mai poți folosi expertiza, nu mai poți folosi sprijinul acesta zilnic dacă nu există cooperare, prin urmare, nu există nimic făcut împreună, comun. De asta am spus că totul poate fi pierdut. Nu spun că Europa sau UK uh, vor suferi una mai mult ca alta. Și în ceea ce privește roamingul, cred că utilizatorii finali sunt cei care vor avea cel mai mult de pierdut aici utilizatorii final și din Regatul Unit și din țările UE, pentru că înainte de regulamentul privind roamingul, totul cel din 2007, la acesta mă refer, totul funcționa pe baza principiilor de piață. Și după părerea mea, putem să ne trezim în situații în care ca și în sectorul telecomunicațiilor, unde totul ține de amploare. Există aranjamente între UK și alte țări cu un trafic mai intens și cu alte uh, țări unde traficul nu este așa intens. Deci, utilizatorii din mm, țara X și UK, să spunem, vor avea alte aranjamente decât cei din altă țară. Există mulți turiști dinspre și înspre țara X de care vorbeam. Eh, regulamentul privind roamingul nu va mai fi obligatoriu și atunci ne putem trezi în situația ca turiștii care vin în Croația să nu își poată folosi serviciile ca acasă, mă refer la turiștii englezi. Același lucru se aplică și când merg eu în Londra. Până la urmă, utilizatorii finali sunt cei care ar avea cel mai mult de suferit. Dar e un joc al numerelor probabil între două țări. Uh, depinde de ponderea traficului. Poate operatorii vor găsi calea să reducă prețul sau să le păstreze la nivelul actual. Mulțumesc! Mulțumesc! Elveția este într-o poziție similară cu cea în care se va putea regăsi Regatul Unit participă la statisticile roaming, privind roamingul, dar nu sunt parte din sistemul roaming și consumatorii elvețieni plătesc mai mult an după an pentru roaming decât consumatorii europeni. UK ar dori să evite poziția respectivă. Rămâne de văzut dacă vor și reuși. În ceea ce privește poarta de intrare, sigur că un, dacă Brexitul va fi strict și dur, mm, va fi foarte dificil să fie poarta de intrare. O să vedem. Poate că nu vor dori să abandeze în totalitate piața unică digitală. Nu pot să-mi imaginez situația în care asta să se întâmplă, având în vedere poziția pe care o ocup. Ar fi prostesc. Eu cred că va fi mai degrabă o situație soft și probabil vor rămâne să uh, rămână în spațiile relevante și pentru ei. Vize pentru uh, aceste companii vor fi oferite mai ușor pentru că au fondurile necesare și talentul e în Europa. Dacă nu rezolvă problema aceasta, n-au cum să primească, să, să fie cei care primesc talentul din Europa și până la urmă Regatul Unit va pierde. La fel, timpul, momentul este important, mai ales în ceea ce privește 5G. Dacă nu sunt uh, alături de noi, da, se poate pierde din impuls, dar până la urmă cred că vor găsi calea să colaboreze cu noi pe aceste domenii. Nu există nicio altă posibilitate, ar fi prostesc, pentru că e foarte relevant să respectăm toate aceste aspecte și la fel și în domeniul inteligenței artificiale. Am dat o serie de exemple și uh, cercetarea și dezvoltarea este un domeniu foarte important, e interesul ambelor părți. Deci, probabil, parteneriatul în acest domeniu va continua. Nu văd nicio altă posibilitate. Bun. Gerald acum. Foarte scurt. Când ne uităm la 5G, la tehnologia 5G, vedem că vorbim despre dimensiuni. Dimensiunea este foarte importantă. Cum am spus, 12% uh, din populația UE sau din, din piața UE, ca să simplificăm lucrurile. Și asta nu este bine pentru UE27, dar cu atât mai rău este pentru Regatul Unit. Deci, dimensiunea este un aspect foarte important și apoi mai avem și uh, conotațiile geografice. Și cred că acest lucru joacă în defavoarea Regatului Unit în favoarea UE27, pentru că Regatul Unit chiar și într-un scenariu cu țări cu costuri de producție mici, uh, nu cred că ar putea să ajungă un lider în domeniul 5G sau a echipamentelor de rețea sau a tehnologiei în general. Nu cred că companiile din Regatul Unit pot concura cu Apple, cu Samsung mai ales că vedem resursele și cunoștințele dinspre Regatul Unit cum se deplasează în alte direcții. Și și trebuie să vedem dacă permitem în domeniul cercetării să se facă niște alegeri selective, pentru că noi în comunitatea mm, cerce- domeniului acesta al cercetării dorim să continuăm să colaborăm cu colegii din Regatul Unit. Dar poate că ăsta ar fi un cadou pentru guvernul Regatului Unit pe care UE nu vrea să-l facă. Până la urmă, totul depinde de Deci, există exemple ale dilemelor pe care le avem în UE. De exemplu, Galileo. Această comisie va studia cazul Galileo în toamnă. Este un sistem în care vor trebui luate niște hotărâri foarte dure Regatul Unit contribuie cu 12 miliarde de euro. Centrele de cercetare din Regatul Unit au 40 de miliarde de euro. Cineva ar putea să spună, bun, da, e o plașcă pentru E27, dar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că dacă pierdem Regatul Unit în Galileo, s-ar putea să apară motive politice legate de apărare. Deci acestea sunt niște dileme și sunt niște compensații care trebuie avut în vedere. Mulțumesc și mulțumesc fiecărui expert care a intervenit pentru prezentările făcute. Sunt foarte utile și ne arată care e direcția pe care trebuie să o urmăm în discuțiile noastre pentru a putea lua și, și hotărâri fundamentate. Sunt sigur că și colegii din Parlament vor putea prelua aceste sugestii. Prin urmare, stimați invitați, apreciem prezența dumneavoastră aici. Știm că v-ați pregătit foarte mult și ați putut să vă ocupați de aceste subiecte foarte interesante într-un mod foarte practic. Asta este un semn bun al abilităților dumneavoastră de comunicare. Mulțumesc! Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse, unde nu avem nimic, și următoarea reuniune este pe 9 iulie, 15, 18, 30 și 10 iulie de la 9 la 12, 30 și 14, 30, 18, 30. Cu asta, reuniunea de astăzi se încheie. Vă mulțumim!